Există obiecții împotriva acestui text? Nu? Considerăm că este adoptat. Stimate colegi, stimați colegi, crimele împotriva uh, celor trei islamiste curde la Paris de săptămâna trecută ne-a cutremurat pe toți. În numele Parlamentului European am adresat condoleanțele noastre părinților lui Melen Fidandoga. Eh, ei trăiesc la Strasburg, frații, surorile ei sunt astăzi prezenți în mijlocul nostru și le exprim condoleanțele noastre. Moartea doamnei Dogan și al celorlalte victime Se pare că există o dificultate de interpretare. Vă rog să verificați dacă există probleme cu interpretarea în spaniolă moartea doamnei Dogan, doamnei Canici și al celei de-a treia victime nu trebuie să treacă nepedepsită. Vom încerca să susținem autoritățile franceze pentru ca vinovații să fie pedepsiți. Știu în ce situație dificilă se află familia Dogan. Sunteți la Strasburg, vecinii noștri și eh, vreau să vă asigur că suferim alături de dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, autoritățile italiene mi-au uh, comunicat că domnul Rosario Croceta a fost ales uh, ca președinte al regiunii Sicilia pe 17 decembrie.